domnule președinte, bun venit. Majoritatea uh, vieții am lucrat uh, într-o bancă centrală, deci este o chestiune foarte dragă mie. De asemenea, este o chestiune de foarte mare importanță. Am avut uh, uh, șefi foarte buni la banca uh, centrală, ca Jean-Claude Trichet sau Mario Draghi. Banca Centrală și-a schimbat uh, un pic uh, activitatea în ultimii uh, ani. Uh, până la urmă uh, a recrutat uh, uh, specialiști de anvergură, iar cei care fac recrutări sunt um, axați pe experiența pe care o pot avea candidații în domeniul financiar. De aceea, pentru mine, Cristin Lagarde este o alegere excelentă. Ea beneficiază de sprijinul meu uh, uh, total. A fost uh, clar uh, acest lucru pentru mine de când am întâlnit-o în cadrul Comisiei Econ. Însă cu toții știm că ne așteaptă un mare risc. Știm că mulți miniștri și politicieni cred că uh, există vreo politică misterioasă, magică, care poate să înlocuiască uh, reformele economice atât de necesare acest uh, lucru nu este adevărat. Eu cred că Christine Lagarde este uh, bine poziționată să sublinieze că e nevoie și de alte politici, nu doar de cea monetară și cred că va uh, fi foarte atentă când va face toate aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumim, domnule, domnul Mavridis are acum cuvântul un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Voi, mă voi limita la două chestiuni care se referă la viitor și la competitivitate, așa cum s-a spus. Toate aceste garanții au făcut uh, că ne, ne, con, ne confruntăm cu o întârziere în ceea ce privește desăvârșirea Uniunii Bancare și iată că unele țări s-au pronunțat împotrivă. Astăzi avem de-a face o Uniune Bancară care însă nu are garanții pentru obligațiuni și investiții, însă avem cumva o casă comună, dar nu avem un acoperiș comun, ceva de genul acesta, dacă îmi permiteți metafora. Țările care au fost afectate de criza bancară, ele sunt cele care uh, s-au declarat de acord cu cei doi piloni ai Uniunii uh, uh, Bancare, însă cu costuri sociale foarte mari. Și a doua chestiune la care m-aș referi este procesul de legiferare în Europa. Acesta prevede că nu este permis să se facă niciun fel de abuzuri și acest lucru vizează în special băncile și cei care iau credite. Iar BCE trebuie să ne demonstreze că poate joace un rol mai activ și mai bun pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim și de un minut și jumătate, doamna Ion Curta. Doamna președintă, chers colegi. Mulțumesc, Dragi colegi, politica doamna președinte Christine Lagarde își va, lua, uh, își va intra în funcție în câteva săptămâni și noi vorbim deja despre politica viitoare a BCE. Știm foarte bine că doamna, dacă doamna Lagarde va fi numită, va trebui să lucreze împreună cu Consiliul de Guvernator. Vor fi 25, 6 membri ale Consiliului Director și 19 guvernatori ai uh, statelor din zona euro. Deci o, funcțio- o funcționare, un mod de funcționare colegial la Comisia Econ, doamna Lagarde a descris în trei puncte modul în care va dori să um, lucreze. În primul rând să respecte cadrul de reglementare, apoi a răspunde cu agilitate și pragmatism la contextul actual și de asemenea, și acest lucru l-a spus, l-a spus și colegul Ferber, uh, a spus că trebuie inclusă societatea civilă, tinerii, pentru a informa mai bine uh, publicul tânăr. De altfel, a indicat uh, că acțiunea sa se va baza pe ținerea, pe, pe a lua în considerare și riscul climatic. Astfel se va încerca uh, eliminarea progresivă a uh, titlurilor în uh, industrii uh, poluante pe care le deține BCE-ul. Bineînțeles, BCE-ul acum are o politică de uh, rate de dobândă foarte uh, scăzută, ceea ce îi îngrijorează pe cei care au economii. Însă asta permite creditarea la uh, prețuri foarte scăzute. Asta permit, de exemplu, pentru persoane private, credite imobiliare sau întreprinderi care doresc să investească. Deci să fim vigi, vigilenți, dar și îndrăzneți. Doamna Christine Lagarde este o femeie dar acesta nu este singurul său atu pentru a face față provocărilor din viitorii ani. Trebuie să dăm dovadă de un spirit constructiv, bazat pe colaborare, în interesul cetățenilor și întreprinderilor noastre. Um, Mulțumesc, dragi colegi. Um, vă indic timpul și încerc să fiu uh, dreaptă cu toată lumea. Domnul Urtasun, un minut, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Cu Germania în pragul recesiunii economice, riscul unui Brexit dur, războiul comercial, să te apuci acum să ceri BCE-ului să crească dobânzile și să nu-și continue politicile convenționale, ar fi o sinucidere curată și nu și-ar respecta mandatul care a fost încredințat. De aceea aceste politici trebuie să continue și în același timp să se compenseze efectele negative deja existente, să combatem bula imobiliară pornind de la orientările generale în materie de economie și să nu mai acționăm active legate de carbon, care nu au ajutat lupta împotriva schimbărilor climatice. Asta da, dar cum au spus mulți dintre colegii mei, măsurile luate de către BCE trebuie să fie compensate și echilibrate printr-o politică fiscală fiscal aceste state care au bani de cheltuit să cheltuie înaintea viitorului ciclu economic și le acele domnului comisar Valdis Dombrovski să deschidă o dezbatere la Comisie în legătură cu standardele și regulile fiscale. S-a cerut acest lucru în Consiliul Fiscal European, a spus inclusiv domnul Regling de la ESM că trebuie să se stabilească aceste și să revizuie aceste reguli trebuie să veniți în fața noastră și să ne prezentați o revizuire a prevederilor fiscale, așa cum s-a prevăzut și cum s-a anunțat, mă rog, ca intenție a acestei noi comisii. Vă mulțumesc. Thank you. One minute. Mulțumesc. Un minut, domnul Rinal. Ben. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea pur și simplu să fac observație. În anii trecuți, întreaga acțiune în materie de politică monetară la BCE s-a dovedit a fi falimentară și asta dintr-un motiv cât se poate de simplu. Nu au reușit să transmită această enormă capacitate de lichidități pe care au în economia reală. Uh, oamenii de afaceri din întreaga Europa nu s-au bucurat de aceste lichidități uriașe existente, mai ales dacă stăm să ne gândim la acest quantitative easing. Noi avem nevoie, noi oamenii de afaceri din Europa avem nevoie de acest lucru. Contează prea puțin dacă dobânzile sunt zero sau chiar sunt negative motive, pentru că este nevoie cât de curând să avem acces la creditare. Doamna Lagarde, în audierea în fața Comisiei Econ, nu a știut să răspundă suficient de bine la această întrebare. Sigur că acțiunile BCE-ului sunt necesare pentru a salva moneda euro, dar prea puțin pe agenții economici din toată Europa. Votul nostru este limpede în ceea ce ne privește. Noi vom vota împotrivă. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Van Offertfeld. Dank u, voorzitter, collega's. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnă Lagarde. La BCE va avea de depășit un moment critic. De ce? Săptămâna trecută Joi am uh, asistat la un spectacol în cadrul BCE în ceea ce privește aspectele economice. Peste 50% au votat uh, împotriva uh, politicii lui Draghi, doi membri ai comitetului director practic ai domnului Draghi. E ceva ce nu s-a mai întâmplat. Deci e un moment important pentru doamna Draghi și din perspectivă instituțională, dar și din perspectiva faptului că până acum în zona euro nu s-au reglementat până până la capăt uh, lucrurile. Arhitectura um, zonei euro nu s-a finalizat încă. Uh, doamna, BC, doamna Lagarde și BCE-ul trebuie să uh, țină cont că e nevoie de mai multe explicații ale efectelor negative ale politicii care um, deja funcționează de ani de zile și care a fost intensificată deja joia trecută. Există un risc sporit de instabilitate financiară reprezentat de această politică politică și de continuarea ei. Uh, fondurile de pensie, companiile de asigurare, uh, băncile, din ce în ce mai greu pot să facă față angajamentelor uh, lor și responsabilităților lor. Vor avea și de acum dificultăți tot mai uh, mari. Apoi uh, există un atac la economiile micilor cetățeni uh, și în cele din urmă mai există și niște întreprinderi zombie care văd că vor avea de pierdut și de acum înainte de pe urma acestor politici de capital. Mulțumim, domnul Gușmau. Este Parlamentul european prepară să dar un parcer pozitiv. Mulțumesc, domnule președinte. Acest Parlament se pregătește pentru să acorde un aviz pozitiv pentru numirea persoanei care se va ocupa de politica monetară. Vom spune da pentru această politică de șoc, politică de uh, austeritate și politică economică și bugetară contraproductivă mulți sunt dispuși să dea o nouă șansă pe baza unor declarații simpatice făcute în presă. Însă, asta înseamnă să acceptăm uh, o politică economică mediocră care rezista numai datorită politicii monetare. Uh, Știm că Christine Lagarde va fi o opoziție uh, față de uh, serviciile publice um, de care avem atât de mare nevoie în viitor. Sorry, colleagues, I was waiting for the end of the translation. My next... Îmi cer scuze, dragi colegi, așteptam uh, finalul interpretării. Urmează acum domnul Gheoshi. Uh, as a uh, Hungarian-born Belgian... Ca și economist uh, maghiar născut uh, în Belgia, tatăl euro uh, a spus că o monedă unică nu poate fi încunată de succes fără o uniune fiscală care să includă aspectele sociale, politicile legate de salarizare și cele de muncă. Uh, la atâția ani după introducerea monedei euro, zona euro și euro sunt, e, e caracterizată de uh, foarte uh, multe diferențe sociale, uh, mergând de la periferie înspre centrul Europei, de un declin uh, demografic al întregului continent și așa mai departe. Uh, BCE-ul poate nu ia cont nu ține cont de diferențele structurale, însă asta nu va duce decât la adâncirea datorilor suverane, cu destabilizarea euro și cu austeritate economică care duce la sentimente împotriva Uniunii Europene, care nu fac altceva decât să slăbească cooperarea europeană. De aceea mi-aș dori să văd în acest raport câteva trimiteri la modul în care BCE-ul va atenua acest risc de dezastru social și uh, aș vrea să știu care sunt recomandările de politice pentru a reduce uh, discrepanța salarială între periferie și uh, stat statele din centru, între statele vechi și cele noi ale Uniunii Europene. Mulțumim, domnul Caras, pentru un minut și jumătate. Doamna președinte, stimate domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, mulți dintre noi au putut în discuțiile pe care am avut cu doamna Cristin Lagarde în ultimul, și în ultimii ani, dar și în Comisia Econ, să am fost convinși că este persoana și personalitatea adecvată, persoana bună la momentul oportun, la locul potrivit, persoana potrivită la momentul potrivit, la locul potrivit și avem nevoie pe pentru o bancă centrală europeană independentă, pentru o politică monetară independentă de oameni cu experiență și oameni cu independență oameni care să fie calmi și să aibă încredere, oameni care să fie responsabili, oameni care să aibă disponibilitatea de a comunica și uh, să justifice așa cum se cuvine toate deciziile și mai ales să dea dovadă de coerență și de claritate. Este nevoie de o persoană credibilă, hotărâtă, un director general care va conduce a doua cea mai mare monedă din lume, o monedă comună a Uniunii Europene și care este până la urmă simbolul nostru euro și am spus deja, haideți să nu luăm lucrurile în derizoriu pentru că o politică monetară reușită poate să aibă de suferit din cauza unui deficit bugetar, din cauza și are de câștigat și de pe urma unei uniuni politice, monetare, financiare și a unor structuri politice și nu putem înlocui aceste lucruri. Haideți de să nu luăm în derizoriu lucrurile în momentul în care vorbim, criticăm dobânzile foarte reduse și pe de altă parte venim și vorbim de reforme și până la urmă noi înșine ne abatem de la propriile reforme. Haideți să ne facem noi mai întâi toate temele. Mulțumesc, doamna Lalu. Euh, Domnule președinte, dragi colegi, este primul meu mandat de eurodeputată și pot să vă spun că sunt uh, surprinsă că doamna Lagarde nu este prezentă pentru a ne asculta, că practic această dezbatere este o succesiune de timp de intervenție. Sunt oarecum uimită, dar asta este. În ceea ce privește o privește pe doamna Lagarde, audierea, la audierea dumneei a fost destul de uh, seducătoare. Uh, întâi, politica monetară. Este nevoie de o politică monetară generoasă, dar trebuie să ne asigurăm că ea nu va hrăni uh, specula și nu va hrăni o nouă uh, criză bancară și financiară. Nu avem suficient, suficiente garanții aici. Iar apoi, gestionarea crizelor. Avem de-a face cu o criză bancară și financiară, însă doamna Lagarde nu a uh,

doamnă președintă stimate domnule dombrovskis dragi colegi industria financiară sectorul financiar a jucat un rol de stabilitate de zeci de ani de zile în economie și uneori este cea care conduce chiar politica monetară. Mă tem că doamna Lagarde, după audierea la care a participat și răspunsurile pe care le-a dat în scris, nu dă dovadă că a înțeles prea bine aceste lucruri. Este prea multă influență. Uh, creditul ipotecar este unul uh, care arată razna, ratele dobând sunt uh, cum sunt, mai ales dacă ne gândim la alte devize, cum este francul elvețian, toate acestea nu fac decât să contribuie la abuzul consum împotriva consumatorilor și la criza mondială. Una dintre noile riscuri au fost menționate, însă dați-mi voie să mă refer la noile riscuri care vin odată cu apariția noilor tehnologii și îndeoseb așa numitele criptomonede, care de fapt nu sunt monede, și uh, nu sunt sigur că doamna Lagarde înțelege toate aceste riscuri nou apărute. Numai de bine din partea noastră pentru doamna Lagarde și pentru BCE, însă cred că BCE-ul și alte instituții și Parlamentul trebuie să intervină pentru a împiedica această criză planetară și pentru a-i proteja pe cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Două minute, domnul Beck. doamnă președintă astăzi plenul o va alege pe doamna christine lagarde ca președintă a bce. la comisia econ dumneavoastră a um, recunoscut în mod deschis că din 2010 BCE-ul Uh, în mod constant uh, a uh, făcut abstracție de tratatele europene. A spus de asemenea doamna Lagarde că și în viitor pot fi prevăzute transgresiuni față de dreptul european. Asta o face pe doamna Lagarde cea mai sinceră persoană la putere la vest de Praga. Predecesorul doamnei Lagarde, domnul Draghiaveli, a, a uh, imprimat mai, mai mulți bani și a încălcat uh, mai mult dreptul decât oricine altcineva. Însă Uniunea Europeană a crescut mai încet decât tot restul lumii dezvoltate, cu excepția Japoniei, iar zona euro a crescut mai încet decât restul Uniunii Europene. Numai um, e, um, per, din economiile germane, uh, conform uh, Bancii Centrale Germane, s-au pierdut 682 de miliarde. Numai susținătorii lui Draghi se îmbocățesc din astfel de uh, politici. Și uh, tocmai din acest motiv, Draghi i-a dat uh, bolnavului terminal euro o doză dublă de medicament. Euro din 2010 este la terapie intensivă, iar acum încet încet devine dependent de uh, morfină. Și în acest context nu mai deranjează pe nimeni că de fapt pacientul nu o să mai scape. Sinceritatea doamnei Lagarde o onorează pentru că, res, um, pentru că recunoaște uh, disprețul față de statul de drept la nivel european. Însă, dumnea ei nu acționează în interesul public. BCE socializează costul politicilor uh, guvern, guvernelor, politici irresponsabile și uh, interesele și costurile lăcomiei uh, economiei private. Mulțumesc. Un minut, domnul Iurița. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. politica monetară liberală demotivează guvernele uh, când e vorba de punerea în aplicare a unor reforme necesare. Atunci când nu uh, există un mediu economic propice, Uh, când există foarte multe reguli care nu uh, răsplătesc pe cei care muncesc din greu și un mediu care nu răsplătește investiția, atunci uh, trebuie să avem curaj să schimbăm aceste neajunsuri. Noi, ca politicieni, nu ne putem baza pe altcineva să facă toată această treabă la nivel macroeconomic. Politica monetară nu este cea care poate rezolva întreaga situație. Trebuie să vorbim despre rezultatele negative ale politicii monetare, despre faptul că subminează economiile și despre faptul că uh, Uh, uh, ține la suprafață niște proiecte zombie și niște companii zombie. Doar vremurile grele ne vor face să înțelegem cât de periculos uh, este acest lucru. BCE ar trebui să fie mai transparent, ar trebui să dezvăluie mai multe informații, cel puțin curții de conturi europene, astfel încât analiza cost-beneficii în ceea ce privește politica BCE se poate fi efectuată de către instituții independente. Preocuparea mea este poate că după o schimbare la conducere, uh, BCE nu își va schimba comportamentul. Și voi vota în consecință. Mulțumesc pentru atenție. Uh, domnul Pedicini are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Noi uh, cu toate forțele noastre am dorit să încercăm să găsim un motiv pentru a susține desemnarea doamnei Lagarde în calitate de președinte al BCE, dar n-am reușit acest lucru, pentru că doamna Lagarde este și ea coautoarea tuturor acelor politici care au dus la creșterea exagerată a doriei publice în Uniunea Europeană, numai pentru a salva băncile private, germane și franceze înainte de toate. Și odată ce acea datorie publică a crescut în mod exagerat, s-au justificat acele politici de austeritate care apoi au devenit reforme structurale despre care vorbea domnul Dombrovskis mai devreme și care înseamnă tăieri de salarii, reduceri la servicii, reduceri ale pensiilor. Vorbim despre o realocare de sus în jos, unde bogații s-au îmbogățit, iar săracii au sărăcit și mai tare. Și acum, iată că vin și uh, ne vând nouă povești că au greșit și au înțeles că au greșit. Noi nu mai avem încredere în Cristin Lagarde. Așteptăm înainte toate să vedem că schimbările sunt reale și abia după aceea poate, poate mai stăm de vorbă. Un minut, Mr. Gar- Un minut, domnul Garcia Margaia. Micro. Sorry, the microphone. Nu aveți microfon, spune doamna președinte. Tot nu are microfon oratorul. Sorry, just one moment, your microphone. <coughs> I'm trying to, to close it. Now? Cum? Mulțumesc, doamna președinte. Sunt convins că um, doamna Lagarde a fost alasă de către Consiliu pentru că seamănă cel mai mult cu Draghi, mai mult de atâta nu găseau pe piață și mă bucur foarte tare pentru că fără Draghi astăzi nu ar mai exista moneda euro și mă bucur și pentru că probabil că ne aflăm în ajunul nu doar a unei decelerări, ci a unei noi crize și spun experții că această criză nu va fi una a cererii, așa cum a fost criza tip Lehman, după Lehman Brothers, ci o criză a ofertei, ca, ofertei care este susținută de factori geopolitici și eu aș enumera aici patru litere A, B, C, I. America, Brexit, China și Iran și vorbim despre factori geopolitici care pot să genereze o ruptură a lanțurilor de producție și o prăbușire a bogăției mondiale, iar răspunsul și reacția va trebui pe termen scurt să fie o politică monetară pe care o propun Draghi și Lagarde, o politică bugetară, mai ales în acele țări care au marjă, care au bani de cheltuit, cum este Germania, dar care pe termen mediu vor avea nevoie de reforme structurale și aici Parlamentul trebuie să fie prezent. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Șciust. Ja, die Politik der europäischen Zahl... Politica BCE este din ce în ce mai criticată. Um, ne amenință uh, rate de dobândă negative chiar și pentru uh, um, cei care au economii mai mici. Doamna Legard a explicat că politica de Um, că dorește să continue politica de rate de dobândă redusă a BCE. Eu sunt uh, convins că e corect, pentru că o creștere a um, ratei de dobânde ar frâna creșterea economică și am ajunge într-o recesiune. Ar fi inevitabil, însă, și a spus doamna Lagarde asta, singură BCE nu poate să uh, Uh, reușească și să sprijine creșterea economică și să asigure stabilitatea prețurilor. Este nevoie și de o politică uh, bugetară și fiscală expansivă, iar aici uh, și asta ne arată că politica Germaniei um, de a reduce datoria Uh, exclusiv nu este uh, cea corectă. Avem nevoie de uh, fonduri pentru a face față provocărilor cu care trebuie să ne confruntăm. Mulțumesc cu minut, domnul Eroglu. De foarte mulți ani în zona euro trăim într-o fază în care uh, dobânzile sunt sub inflație și în mijlocul crizei bancare și financiare scăderea dobânzilor cu 2% au fost menționate foarte clar. Asta iată că suntem într-o fază în care dobânzile sunt negative de minus 0,5% și mai multe state membre exploatează, nu exploatează această șansă istorică Uh, da, își dau seama, dar nu o folosesc și de aceea aș dori să atrag atenția BCE-ului asupra pericolului care există și anume că statele membre nu își controlează bugetele și că avem de-a face cu oameni care nu au, nu, nu mai pot să pună bani deoparte, în vedere dobânzile, nimic pentru când vor ajunge la pensie. Și în al treia rând, a treia posibilitate pe care o avem este să ne confruntăm cu o criză economică și acest lucru uh, vine după criza din SUA, din Grecia și din Spania, care aveau la rândul lor legătură cu o politică a dobânzilor negativă. De aceea, noua conducere a BCE trebuie să fie avertizată. Aveți curaj, vorbiți cu statele membre și uh, nu le permite să continue acest curs pe care l-a lansat Mario Draghi. Mulțumesc! Thank you. Two minutes. Mulțumesc, domnul Bardel. Merci, madame la présidente Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Lagarde a anunțat că sub președinția sa BCE se va deveni mai transparentă și mai accesibilă cetățenilor. A declarat că rolul BCE a fost să, a, va fi acela de a se face înțeleasă și de cetățeni, nu doar de piețe. Este un uh, bun uh, discurs pentru un candidat uh, total atașat uh, liberului schimb uh, extrem. Uh, dânsa s-a prezentat în fața reprezentanților aleși de către popoarele europene și uh, Uh, în acest context pot să vă spun că președinția dânsei începe prost, uh, pentru că uh, dânsa, care a fost în fruntea unor instituții politice și economice de avengură, n-a reușit să treacă de votul popular în propria țară, Franța. Doamna Lagarde a fost director general la FMI și a făcut parte într-un birou de avocatură internațional. Prin urmare, ne putem gândi că interesele sale sunt în altă parte. Până la urmă, poate e vorba de interesele lumii anglosaxone, interesele pe care doamna Lagarde le um, Uh, susține. Până la urmă, uh, ceea ce ar trebui să facă BCE-ul contravine politicii uh, mondiale a Uniunii Europene legate de liber schimb. Zona euro uh, este cea cu cea mai slabă creștere economică din lume și BCE este singura bancă centrală care luptă uh, cu inflația, făcând din aceasta uh, o luptă absolut obsesivă nu ne luptăm cu șomajul și, cu, și pentru crearea locurilor de muncă. Până la urmă sunt niște întrebări democratice pe care trebuie să le adresăm doamnei Lagarde și nu putem decât uh, să fim uh, nemulțumiți de uh, absența sa din acest for al aleșilor popoarelor europene. Domnul Sincinci, pentru un minut. Hvala vam. Mi danas razgovaramo ovdje o financijskom establishmentu Europe. Mulțumesc. Discutăm despre structura financiară a Europei. Data trecută am vorbit despre dimensiunea politică, dar ce sens are dacă doamna Lagarde nu este aici? Vorbim despre cel mai important post din UE, șefia BCE, dar dumneavoastră nu este prezentă. Însă, îi voi adresa aceeași întrebare pe care am adresat-o și doamnei von der Leyen. Uh, Europa va supraviețui următoarei crize a datoriei naționale, dar eu cunosc răspunsul deja. Am văzut-o la șefia FMI, am văzut-o uh, la șefia uh, uh, Troicii, am văzut ce a făcut în Grecia. Oamenii și-au pierdut economiile, pensiile au fost reduse, n-au avut acces la medicamente, iar acum, în această infernală zonă euro, vor Um, vom avea de-a face cu o nouă criză a datoriei și cu um, obligații impuse din cauza datoriei. Nu, vo- nu putem permite, um, vor să facă asta și în Croația mea și nu vom permite asta. Avem nevoie și de o tranziție uh, verde, dar pentru asta avem nevoie de o tranziție monetară. Doamna Lagarde nu este o persoană nouă cu idei noi. Este, va continua lucrurile ca până acum. Nu o voi sprijini. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Gheori, un minut. Distat képviselőtársaim. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Reprezint uh, cetățenii unei țări, și anume Ungaria, care nu face încă parte din zona euro. Avem uh, intenția de a intra în zona euro, dar uh, învățăm și noi de experiența altora și vrem să fim pregătiți. Suntem pe calea cea bună pentru că în urma unor reforme structurale Ungaria are cea mai mare rată de creștere din UE 5,2%, adică de patru mai mult decât media europeană. Și avantajele sunt uh, și în buzunarele cetățenilor care salarii sunt mai mari. Aș dori să o rog pe doamna președinte a BCE, viitoare președinte, să continue niște politici monetare care să țină cont de interesele țărilor și din și din afara zonei euro, pentru că suntem cu toții participanți la piața comună, deci nu se poate întâmpla nimic în zona euro care să dăuneze țărilor din afara zonei euro. De pildă, propunerea de buget pentru zona euro arată că noua președintă trebuie să țină cont că acest buget nu trebuie să se întemeieze pe cheltuirea resurselor disponibile pentru țările din afară. Cred că este foarte important să nu împiedicăm țările care doresc să intre în UE și trebuie să fie îndeplinite și alte condiții. Mulțumesc, domnul Belcomit. Președinta BCE este și o persoană care uh, gândește uh, legătură cu moneda euro. Împreună cu piața comună euro este poate cea mai importantă creație a uh, Uniunii Europene. Euro nu reprezintă doar o obligație și o constrângere pentru politicile economice naționale, ci și un privilegiu extraordinar pentru a parafraza uh, Uh, termenul folosit în legătură cu dolarul american este cea de-a doua monedă la nivel global. Uh, statele din zona euro nu trebuie să-și facă grijă de, uh, pentru lipsuri de lichidități în vremuri de crize. Nu trebuie să piardă resurse naționale pentru a acumula rezerve interioare de uh, monedă. Și asta doar uh, ca să numesc două dintre beneficiile acestei monede. Asta au tot spus și uh, oamenii politici. Uh, uh, publicului. Eu cred că abilitățile splendide de comunicare ale uh, doamnei Lagarde pot fi folosite și în relație cu statele din afara zonei euro, de exemplu Polonia. Îi urez foarte mult succes și îmi declar sprijinul pentru dânsa. Domnul Haider, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Bilanțul BCE este îngrozitor Uh, speculanții au primit bani ieftini, prețurile la imobiliare sunt la, sunt reco, au atins noi recorduri. Uh, cei care au economii uh, nu mai primesc dobânzi pentru ele, ba chiar se, te, se pot teme de dobândă negativă pentru a fi pedepsiți de faptul că nu, pentru faptul că nu consumă. Iar acum ce se întâmplă? Uh, se fac târguri, uh, dă mie postul ăsta, spune Macron și îți dau ție postul ăsta. Uh, asta se întâmplă. Cine economisește pierde, cine face lucrurile în mod rezonabil e fraier doamna Lagarde nu a, uh, faptul că doamna Lagarde nu a exclus uh, dobânzile negative pentru economii uh, mi se pare cât se poate de grăitor. Doamna Lagarde își continuă politicile pe care le-a dus în perioada de la femei. Deja am frisoane. Mulțumesc, domnul Kirțos. Περιμένουμε να μας... Mulțumesc, doamna președinte. Ține și pe doamna Lagarde și, și noi așteptăm ca um, și economia greacă, Elena, să fie susținută, pentru că ceea ce ne-a spus nouă la Comisia Econ referitor la reducerea excedentului primar al economiei Elene este că e un aspect pozitiv și că, deci, iată, economia noastră este pe calea cea bună, însă așteptăm din partea dumnei să dea o mână de ajutor și la administrarea creditelor neperformante. Cred că este de dorit să exploatăm lucrurile de care dispunem pentru a să nu însănătoși sistemul bancar din Grecia. Așadar, putem spune deja că doamna Lagarde, să sperăm că poate să facă foarte multe și pentru economia noastră și al treilea rând pe care îl așteptăm este ca în acest program QE să fim incluși în acest program. Din păcate nu am reușit acest lucru mai înainte mm, când a ajuns domnul uh, Draghi n-am reușit această performanță. Acum însă obligațiunile de stat încep să aibă notări din ce în ce mai bune și valori din ce în ce mai bune. Facem și noi tot ce putem și acesta este avantajul zonei euro. Mulțumesc, domnul Silva Pereira. Un minut, vă rog, domnul.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 Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Christine Lagarde are firește calificările și experiența necesară politic pentru a putea fi președintea BCE, însă socialiștii vor vota pentru dânsa uh, pentru trei motive fundamentale. Mai întâi pentru că apără continuitatea politicii monetare a lui Mario Draghi și ne avem nevoie în fruntea BCE de cineva care uh, să fie gata să facă față rezistențelor uh, pentru a face tot posibil pentru euro, chiar dacă este vorba despre politică monetară neconvențională. Apoi, uh, auzim uh, deja că se ridică uh, anumite voci pentru a avea o prezență mai puternică în acest context, doamna Lagarde. Și apoi să nu uităm despre guvernanța economică a Uniunii Europene, care trebuie să aibă un aspect mai democratic și de aceea noi vom solicita doamnei Lagarde să respecte uh, deci, aceste trei puncte. Suntem pentru numirea dânsei. Mulțumim, domnul Saint, un minut mine is another voice in support of the nomination of Madame Lagarde. Și eu mă alătur vo vocilor care o sprijină pe doamna Lagarde la uh, șefia BCE, chiar dacă nu sunt de acord cu totalitatea Um, propunerilor sale. Politica monetară singură nu poate să răspundă la provocarea de a crea locuri de muncă și a asigura creșterea economică. Însă uităm un lucru când BCE ia decizii și anume suferința băncilor mici și mijlocii în zona euro, unele dintre ele în state mici. Sunt considerate bănci sistemice sau aproape sistemice însă um, băncile mari nu au foarte mare interes uh, um, să, să acționeze interesul acelor, acestora. Aceste bănci trebuie să uh, respecte uh, întreaga serie de reglementări, ceea ce le face din ce în ce mai profitabile. Și nu este o problemă minoră aceasta. Mulțumesc și îmi cer scuze Uh, față de doamna Fitzgerald, următoarea vorbitoare, pentru că um, am, n-am văzut-o prima dată. Vă dau cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate doresc și eu să salut numirea doamnei Lagarde în fruntea BCE. Odată cu desemnarea dumneei, iată că avem o feme- două femei președinte a două instituții atât de importante în Europa, BCE și respectiv Comisia Europeană, un progres uriaș dacă ne referim la egalitatea între bărbați și femei, dar mai rămân și alte provocări, mai ales în ceea ce privește zonele economice și financiare. Doamna Lagarde, în fața Comisiei Econ, Econ a făcut o observație foarte importantă și anume că BCE-ul trebuie să înțeleagă și să vorbească pe limba oamenilor, nu doar a actorilor de pe piață. Acest lucru este și trebuie să fie un principiu călăuzitor esențial pentru BCE, să-i ascultăm pe cetățeni, să avem încredere în cetățeni, pentru că încrederea scăzut sub 50% din 2008, un semn foarte clar că UE în care de suferit de pe urma consecințelor crizei financiare. În Irlanda, cetățenii noștri au suferit îngrozitor pe durata crizei și problemele legate de moștenirea aceasta încă se resimt pentru că ratele creditelor ipotecare sunt de doar mai mari în Irlanda decât media europeană din zona euro. De asemenea, nu există prea mare concurență în Irlanda și din acest și mai avem de suferit pe deasupra colac peste pupăță și din cauza Brexitului. Vreau să-mi exprim sprijinul pentru și mulțumirea pentru poziția doamnei Lagarde pe durata crizei din Irlanda și pentru soluționarea și ieșirea din această criză. Mulțumesc și acum de un minut și jumătate, doamna De Lange eh, voorzitter eh, ik denk dat de verschillende. doamnă cred că diversele poziții au eh, demonstrat care sunt provocările care o așteaptă pe doamna christine lagarde. 19 membri în uh, uh, zona euro, 27-28 de membri în uh, Uniunea Europeană, cu economii care se îndepărtează unele de celelalte, iar dânsa va trebui să încerce să găsească soluții europene. Apoi, în al doilea rând, Ehm, pe bună dreptate am uh, ales uh, o bancă centrală europeană independentă care uh, să nu fie condusă de către nivelul politic. Acestea fiind spuse, mai trebuie să adaug ceva, și anume consecințele secundare ale politicii duse de BCE, care ating oamenii care au muncit din greu, ehm, oamenii care au economisit bani pentru pensie, pentru ei înși sau pentru ehm, copii. Doamna Lagarde a spus că ar dori să țină cont de efectele secundare ale acestei politici uh, ale lui Draghi și să ia anumite uh, măsuri, pentru că domnul Draghi favoriza uh, băncile, nu cetățenii. În această dezbatere să nu uităm deci și de efectele secundare asupra fondurilor de pensii. Uh, Până la urmă vorbim despre modul de viață uh, european, dar ce înseamnă asta? Să te îndatorezi uh, sau uh, să transmiți uh, datoria noilor generații sau să respecti până la urmă uh, uh clasa de mijloc care face uh, economii pentru pensie? Eu cred că este cea de-a doua variantă. Mulțumesc, stimați colegi. Trecem acum la procedura Catch the Eye și aș dori să vă mulțumesc că, ați cooperat uh, cu uh, uh, testul electronic. Am primit șapte solicitări. Toți vor primi cuvântul. Domnul Van Dalen pentru un minut acum. Ja, voorzitter, dank u wel. Van mij is de kernvraag... Mulțumesc, domnule președinte. Ce politică monetară va face noua președintă a BCE? În urmă cu șapte ani, BCE a contribuit la oprirea crizei însă, sau la redresarea după criză, însă aceeași politică de criză este continuare, continuată acum și e păcat acest lucru. Această politică, ba chiar, ar urma să fie uh, intensificată. Există suficienți bani ieftini cu dobândă aproape zero econom- astfel încât uh, a devenit inutil să economisești. Și asta înseamnă că în zona euro, de asemenea, nu se fac, suficient, uh, nu se fac reformele necesare. Ar trebui să punem capăt acestei politici. Și doamna Lagarde ar trebui să fie atentă la asta. Mulțumesc. S-a încheiat lista. Uh, pentru intervențiile spontane, CHDI, am, am mai adăugat două persoane. Domnul Marchez. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Contrar poziției anumitor eurodeputați, uh, credem că este de importanță covârșitoare faptul că doamna Lagarde uh, și-a asumat să mențină actuala politică monetară a BCE, mai ales uh, instrumentele netradiționale adoptate în acești ultimi ani și cel mai recent săptămâna trecută. Această politică a salvat euro și nu ne permitem să ne întoarcem în vremuri de aventură. Prin urmare, susținem nominalizarea doamnei Lagarde. Însă mă întreb dacă um, uh, nu cumva uh, mai multe grupuri în acest Parlament sunt uh, afectate de ideea de monetarism și în mod, surprinzător, în mod nesurprinzător chiar PP-ul. Pentru că din 2014 avem anumite politici în acest sens. Însă cum spunea și candidata la această funcție în BCE, până la urmă și politica fiscală trebuie să-și aducă contribuția. Statele cu surplusuri macroeconomice serioase trebuie să facă mai mult uh, în uh, vederea unei posibile stagnări a economiei europene, însă pe termen lung trebuie făcute mai multe. Adică trebuie să finalizăm Uniunea Bancară uh, și să o facem repede. Vorbitorul a fost întrerupt. Doamna președinte, îmi cer scuze, dar un minut aveți la dispoziție. Domnul Gherkin. Jetzt? Ok, Entschuldigung. Mă iertați, iată, că nu pentru că nu funcționa, spune domnul deputat. Da, stima, ă, stimați colegi, domnilor și domnilor, deci, în primul rând, ă, o politică responsabilă ar trebui să se gândească că avem nevoie de o monedă ă, euro de care să nu vorbim de rău. În această lume globalizată nu avem alternativă. Doamna Lagarde în fruntea BCE Cred că politica lui Mario Draghi nu ar trebui să fie continuată, cred că ar trebui să fie limpede tuturor uh, acest consum uh, fără limite, alimentează o bulă, iar această bulă o să aibă, vor, va, va aduce uh, daune generațiilor viitoare iar doamna Lagarde, de fapt, cumva este uh, garanția faptului că această politică va fi continuată, iar noi trebuie să profităm de șansa pe care o avem și să profităm de acest nou elan și să avem o figură la BCE care să îi vină cu o nouă abordare la BCE și să consolideze, să-i susțină pe cei care uh, economisesc, nu pe cei care fac datorii, pe datornici și și noi în Austria suntem de părere, um, președinte al întrerupe, domnul Ferreira. Uh, acum cuvântul domnul Ferreira, timp de un minut. Domnul președinte, al întrerupe oratorul din Austria. Prezident, UBSE, UFMI, Comisia Europeană Un o... Mulțumesc. BCE cu Comisia Europeană și, FM, și FMI au constituit uh, Troica Doamna Lagarde a fost o mare apărătoare a ceea ce s-a numit austeritatea expansionistă, inspirată pe program, de programul uh, Troicii, cu uh, consecințe dezastroase. Doamna Lagarde a spus că s-a înșelat, însă convingerile sale nu s-au schimbat. A spus că Portugalia ar trebui să-și mențină politica bugetară, respectiv uh, să, con- să continue um, cu, taxa, cu același nivel de impozitare. Dar acu- iar acum uh, majoritatea acestui uh, plen se pregătește să sprijine această candidatură. Însă e, va urma o nouă criză a euro și știm că salariile și uh, pensiile vor fi cele care vor fi ajustate. Vorbitorul este întrerupt de doamna președinte. I'm trying, colleagues, to be fair. Dragi colegi, încerc să fiu dreaptă cu toată lumea. Va, e vorba de un singur minut. Sunt convinsă că domnul Bogovici va respecta acest minut. Euro e moșna valuta, care o porabla care 330 Euro este moneda monedă puternică folosită de 330 de milioane de europeni în 19 state. Este o monedă care acoperă 6,5% din uh, PIB-ul mondial și 30% din comerțul mondial. Uh, pe lângă un uh, euro puternic avem nevoie și de reforme structurale în statele care trebuie să aibă politici economice și sociale stabile și care să ofere astfel mai multă stabilitate celor care uh, trăiesc în aceste state. Avem nevoie de sisteme bancare solide care să nu sufere de pe urma datoriilor și de pe urma creditelor neperformante acordate de bănci la care am asistat în timpul crizei. BCE și-a demonstrat Uh, rolul în Grecia, în Irlanda, căci a rezolvat acolo problema bancară și cu siguranță va reuși să facă asta și pe viitor, chiar și în cazul în care va mai apărea o criză. Doamna Lagarde este un politician experimentat care se bucură de foarte multă încredere, deci va primi și votul meu astăzi. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Bergvist. Ja, fru talman, ledamöter. Europa... Mulțume- mulțumesc, doamna președinte. Europa uh, se confruntă cu o provocare economică foarte mare și concomitent constatăm că politica uh, monetară are și ea limitele ei și trebuie să ne gândim că nu putem să venim și noi ca Trump să spunem că uite avem rezerva federală dacă ce știu eu, lucrurile nu ies bine pentru că nu e vorba de o țară. Poate că Până acum, programul BCE nu a fost atât de bun pe cât ne-am fi uh, dorit noi și am văzut și că alte sisteme la fel uh, au produs la fel de puține efecte. Deci s-a constatat deja acest lucru, motiv pentru care cred că trebuie să purtăm această discuție în Parlament și să avem și un proces de reflexie, să vedem în ce mod putem uh, să aplicăm corect politica financiară, să asigurăm o bună coordonare. Acum, sigur că nu trebuie să avem o atitudine contraproductivă în ceea ce privește politica monetară trebuie să eh, ne dăm seama că ne aflăm într-o fază în care politica financiară trebuie să fie coordonată cu politica eh, monetară pentru întreaga Europa. Sunt probleme și aspecte climatice, aspecte de economie, probleme de migrație. Toate acestea nu fac altceva decât să solicite o mai mare cooperare și mai puțină cooperare. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul să are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să, să spun că Grupul meu regretă astăzi faptul că doamna Lagarde a hotărât să nu fie uh, prezentă. Poate e obiceiul pe care și l-a făcut când prezida femeiul, însă aici BCE-ul trebuie să fie uh, reprezentată, însă trebuie să uh, uh, își asume responsabilitatea democratică. Nu, trebuie, nu e posibil să trebuiască să, să votăm pentru dânsa astfel. Noi nu vom vota pentru ea pentru că suntem împotriva rețetei aplicate de uh, dânsa când a fost președinte a uh, femeii împotriva unor state pe uh, uh, Grecia. E vorba despre uh, o explozie a șomajului care a creat suferință enormă. Ne-am dorit să punem în aplicare niște politici pozitive, însă e adevărat că lăsând la o parte politica BCE a sosit vremea ca statele membre să pună în aplicare o politică bugetară expansionistă. Mulțumesc. Domnul Folceac, un minut. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já podpořím jmenování paní Lagarde. Mulțumesc, doamnă președinte. Sprijin numirea doamnei Christine Lagarde la șefia BCE. Este un politician cu experiență și pentru mine crucial este faptul că sprijină finalizarea Uniunii Monetare, dar și faptul că dorește să explice oamenilor politica monetară. Cred că oamenii ar trebui să cunoască politicile noastre. Republica Cehă nu a adoptat moneda euro, însă cred că uh, euro este o monedă stabilă, valoroasă și am auzit de asemenea în dezbatere că politica fiscală trebuie să sprijine creșterea. Pe de altă parte, avem nevoie de stabilitatea sistemului. BCE-ul în trecut a folosit uh, uh, mijloace neconvenționale, însă stabilitatea a fost menținută și cred că acest lucru va continua și în următorul uh, mandat. Cred că dezbaterea a arătat că multă

și mijlocii și cum poate să facă politici care să nu ducă la acea dobândă negativă pe care domnia sa și a asumat o. domnule comisar dombrovskis puteți vedea că colegii intră în sală um, pentru a vota deci aveți nevoie de glasul dumneavoastră deplin pentru a răspunde la această dezbatere. Uh, doamnă președinte, distinși europarlamentari după cum știți comisia nu participă la procesul de desemnare a președintelui bce. Însă ne interesează foarte tare procesul în sine și ascult, ce am ascultat cu foarte mare grijă opinia dumneavoastră în legătură cu modul de stabilire a politicilor macroeconomice în UE, ne bucurăm că a fost numită o persoană care are toate competențele și calificările necesare să fie președinte a BCE și salutăm faptul că pentru prima oară este o femeie această persoană. Domnule comisar, spune doamna președinte, Stați, stați un pic, este o lipsă de respect, am impresia. Dragi colegi care intrați în sală în acest moment, fiți amabili, uh, ocupați-vă locul fără să purtați conversații private și poate că puteți să vă apropiați de microfonul unui comisar și să reluați, vă rog, discursul dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Vă spuneam că noul președinte al BCE va trebui să facă față unor dificultăți foarte mari și în viitor apropiat și pe termen lung. În viitorul apropiat, în cazul în care va fi nevoie de intervenția BCE pentru a um, contracara o încetinire a creșterii economice, noi suntem de acord cu cele spuse doamna Lagarde în audirea dumneei că trebuie să ne gândim dacă putem uh, îmbunătăți ce s-a făcut până acum printr-o mai bună, um, printr-o bună reformă a fondurilor structurale și o mai bună politică fiscală. De asemenea, suntem absolut convins. Mă iertați, mă iertați, domnule comisar, doamna președinte, întrerupe din nou. Dragi colegi, deci, haideți să nu vă arăt cu degetul să vă spun pe nume, nici nu știu cum vă cheamă pe toți, dar vă rog frumos să, uh, din dreapta mea, mă uit la dumneavoastră, uh, încerc, nu mă apuc acum să țip, să urlu liniște în sală, pentru că nu suntem în Camera comună, deși mi-ar plăcea să am și o voce cei din Camera comună care strigă order, order, dar vă rog frumos să stați jos în liniște. Domnul comisar Dombrovskis răspunde interpelelor din timpul dezbaterii și nu iau de la capăt, deci dezbaterea nu va continua câtă vreme nu este liniște în sală. Vă rog, păstrați liniștea. Vă rog să așteptați pentru că nu merge treaba altfel. În egală măsură spuneam că suntem de acord că acest lucru va fi benefic pentru uh, uh spațiul financiar și economic european și va susține în același timp o poziționare solidă a monedei euro. După schimbul de opinii cu Comisia de Afaceri Economice și Monetare, CON, în legătură cu numirea doamnei Cristin Lagarde, este limpede că Parlamentul are aceeași părere. Sper că acest lucru va pregăti calea către o cooperare excelentă între cele trei instituții și asta cu deplină respectare a rolurilor sub noua președinție asigurată la BCE de către Cristina Lagarde. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Dombrovskis, și pentru răbdare. Dragi colegi, dezbaterea s-a încheiat. Vom trece de îndată la votul. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, stimate colege, continuăm. Înainte să trecem la sesiunea de vot, am două comunicări de făcut. În primul rând, în acord cu grupurile politice și conform modificărilor adoptate ieri pentru ordinea de zi, președintele vă propune ca ședința de miercuri după amiază să fie prelungită până la ora 21, astfel încât să putem să ne încadrăm bine în timp. Are cineva vreo obiecție? Dacă nu așa stau lucrurile, atunci vom aproba această modificare. A doua comunicare, autoritățile italiene au hotărât să fie ales domnul Nicola Danti, care e un personaj cunoscut, e un coleg pe care îl cunoaștem bine.